această politică a ușilor deschise, să continuăm exercitarea presiunii asupra Iranului și să oferim astfel un viitor întregului Iran. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Belder. Încheiem dezbaterea pe această temă. Votul va avea loc mâine la ora 12. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, a 16-a sesiune a Consiliului ONU pentru drepturile omului declarația vicepreședintelui Comisiei Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate. Doamna Ashton, aveți cuvântul. Thank you very much. Domnule președinte, vă mulțumesc. Sunt încântată că în această după amiază putem să discutăm și despre uh, felul în care funcționează Consiliul ONU pentru Drepturile Omului și despre impactul său global. Săptămâna trecută eu am luat cuvântul la acest consiliu în fața numeroși miniștri de externe din întreaga lume și bineînțeles că subiectul fierbinte era situația din Libia. S-a vorbit mult despre violările drepturilor omului în curs în Libia. Consiliul a cerut lansarea unei anchete internaționale și a recomandat suspendarea calității de membru a Libiei în, în acest Consiliu. Și știți că între timp uh, acest lucru a fost adoptat în unanimitate. Instituțiile multilaterale pot să acționeze uh, la momentul oportun. Așa cum am spus în observațiile mele, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului are responsabilitatea să se asigure că declarațiile sunt uh, uh transformate în fapte. Cred că doamna Pilar, înaltul uh, comisar pentru drepturile omului al ONU, a ținut cont de declarațiile mele și va face tot ce este în putință pentru a schimba concret situația de pe teren. Până la urmă, ce contează nu este numărul rezoluțiilor adoptate, ci felul în care îi ajutăm concret pe cei care se află la nanghie. Am subliniat faptul că noi, în Uniunea Europeană, respingem acuzația că noi vrem să ne exportăm valorile către alte țări dreptul la egalitate, la un proces echitabil, la, la libera exprimare, sunt valori universale și că e vorba despre Africa, Asia sau America Latină, noi nu uh, trebuie să facem uh, o diferență între uh, oamenii de peste tot din lume. Cu toți au dreptul la a, a, a li se respecta libertățile fundamentale. S-au depus eforturi constante și încă trebuie depuse, inclusiv în cadrul Uniunii Europene, pentru ca aceste drepturi universale să fie luate în serios și să fie puse în aplicare. Numai astfel vom putea să obținem respect uh, uh, în întreaga lume pentru drepturile omului. Am discutat activ cu toți partenerii noștri prezenți la această sesiune noi am prezentat o inițiativă în ce privește libertatea de cult, mai ales având în vedere uh, um, discriminările pe bază religioasă și agresiunile uh, uh, a căror victime au fost minoritățile religioase în mai multe țări din lume. Și ne-am spus că libertatea de uh, a-și practica religia, libertatea de a, a avea o religie uh, trebuie să fie garantate peste tot în lume. S-a vorbit mult despre uh, Corea de Nord și despre uh, Iran și noi am spus că, de exemplu, uh, având în vedere uh, uh situația uh, din aceste țări, se justifică uh, prelungirea mandatului uh, reprezentanților special pentru acele regiuni. Suntem foarte îngrijorați despre deteriorarea situației din Iran și, cum spuneam, acest lucru a fost subliniat de doamna Lavi Piller, care este înaltul comisar ONU pentru drepturile omului. Mai mult de 100 de persoane au fost deja executate în Iran de la începutul anului și numărul eh, execuțiilor eh, crește vertiginos din 2009 până în prezent și mulți eh, oponenți politici au fost condamnați la moarte și executați. Ne dorim să putem să ne implicăm rapid în uh, noile uh, democrații, în noile uh, um, și să putem să avem contacte cu noile autorități din țări precum Egipt sau Tunisia. Consiliul ONU a invitat cele două țări să participe la un proiect de rezoluție comună despre respectarea drepturilor omului în timpul uh, uh, perioadelor de tranziție din aceste două țări. Un alt exemplu evocat la această reuniune a fost cel al Belarusului, unde numărul deținuților politici este îngrijorător. De asemenea, s-a vorbit despre cazul Republicii Democratice Congo și uh, despre cazul Côte d'Ivoire. Aș vrea să închei prin a sublinia cât de important este Consiliul ONU pentru drepturile omului pentru Uniunea Europeană. Dar până la urmă, așa cum vă spuneam, e vorba aici numai despre luări de cuvânt, despre declarații orale. Cel mai important pentru noi este să știm care vor fi contribuțiile concrete, acțiunile pe teren, felul în care vom reacționa la situații de urgență este un factor cheie al procesului de revizuire al activității instituțiilor ONU și am să vă prezint rezultatele acestei evaluări uh, de îndată ce vor fi disponibile. Mulțumim, doamna înalt reprezentant. Acum trecem la oratorii în numele grupurilor politice și acum în numele grupului PPR, cum doamna Andrichiene. Representative colleagues. Doamna înalt reprezentant, stimați colegi, aș dori să îmi exprim sprijinul pentru decizia luată de 1 martie la Consiliul ONU de a uh, suspenda Libia în uh, Consiliul pentru Drepturile Omului. Este un semnal foarte clar, nu? adresat nu numai colonelului Gaddafi și regimului său, ci și tuturor țărilor în care încălcările drepturile omului sunt răspândite. În raportul meu cu privire la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului și rolul, său, rolul Uniunii Europene în acest Consiliu adoptat în februarie 2009, am uh, susținut ideea participării noastre la acest uh, Consiliu și implicării noastre în acest Consiliu. Când mă refer la cea de-a 16 sesiune a acestui Consiliu, aș dori să mă refer la procesul de revizuire a acestui Consiliu. Este foarte important ca statele membre și Serviciul de Acțiune Externe să se implice în Uh, revizuirea acestui organism pentru a se îmbunătăți respectarea mandatului său. Acest Consiliu ar trebui să devină un mecanism mai degrabă de prevenire. În plus, este nevoie de un proces de revizuire transparent care să includă societatea civilă, ONG-urile și toți actorii relevanți. Nu în ultimul rând, stimată doamnă Ashton, aș dori să salut stabilirea Directoratului pentru Drepturile Omului în Serviciul de Acțiune Externă. Acest serviciu ne oferă o oportunitate unică de a ne îmbunătăți acțiunea în domeniul drepturilor omului și în cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. Aș dori să uh, vă rog, doamnă uh, comisar, să vă asigurați că uh, acțiunile noastre sunt coordonate și uh, că suntem uniți, așa cum nu am fost până acum. Vă mulțumim, doamna Andrichene. În numele grupului socialiștilor, domnul Howie, două minute. Vreau să încep prin a saluta uh, uh numirea unei colege la Geneva care prin contribuția sa va întări activitatea uh, Serviciului de Acțiune Externă în uh, Geneva. Consiliul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului este cel mai înalt for care vine să garanteze prin experți uh, internaționali independenți, prin proceduri speciale, respectarea drepturilor omului în lume. Sunt caracteristici importante ale acestui Consiliu. Însă, Eh, consider, eh, sunt dezamăgit că nu se implementează posibilitatea de a eh, solicita întâlnirea Consiliului prin acțiune externă și că nu se prevăd niciun fel de sancțiuni pentru nerespectarea drepturilor omului. Da? Și de asemenea Uh, în afară de cele șapte țări pe care tratează și Națiunile Unite, Libia și Coasta de Fildeș trebuie să fie incluse și în programul de acțiune a SAE, pentru că situația nu poate continua în acest lucru. În primul rând, de, uh, ce ați spus în legătură cu Congo, doamnă Ashton, vreau să întreb dacă Uniunea Europeană îți va susține un mandat uh, separat pentru acest, această țară. În al doilea rând, uh, Considerați că uh, acțiunile în ce privește uh, uh Palestina și uh, Libanul se va ține cont de raportul Goldstein și că se va ajunge uh, Uh, la Curtea Tribunalul Penal Internațional dacă nu se va, nu se va da curs acestor solicitări și în al, cel, în al treilea rând, care va fi atitudinea față de Pakistan în ce privește aceste drepturi internaționale. Cred că suspendarea Libiei din, uh, suspendarea Libiei din cons, uh, Consiliul uh, Național Unite pentru Drepturile Omului este o lumină care ne dă încredere că pe viitor totuși se vor urni locurile din impas. Mulțumesc, domnule Howitt. Uh, urmează doamna Schake din partea ALDE. High representative, dear... Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, dragi colegi. Consiliul ONU pentru Drepturile Omului are acum capacitatea de a se ocupa de violarea drepturilor omului din diferite țări, că e vorba despre Iran, despre Belarus, despre uh, Birmania, Tunisia, uh, sunt mult prea multe pentru a le menționa dar ar trebui să se gândească și de, de violul uh, cu, practicat și care este de fapt o crimă de război sau despre felul în care sunt uh, tratați uh, um, homosexuale. Eu cred că atât uh, Consiliul ONU cât și este, uh, alte instanțe ONU care se ocupă de drepturile omului suferă din cauza unui dublu limbaj. Declarații frumoase, dar multe ezitări atunci când uh, trebuie să treacă de la vorbe la fapte. Să nu uităm că și în Uniunea Europeană avem asemenea lacune, avem uh, țări europene unde uh, libertatea presei, libertatea de exprimare nu sunt respectate și eu cred că um, ar trebui ca um, să nu ne ocupăm numai de Libia, ci și de alte țări unde situația este similară. Vă mulțumesc acum în numele verzilor pentru două minute. Are cuvântul doamna Hautala. Thank you very much, uh, Mr. President. With this... Mulțumesc, domnule președinte. Cu acțiuni clare și hotărâte împotriva Libiei, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a arătat că poate acționa atunci când este nevoie. A arătat că diferite grupuri regionale se pot reuni și că acest Consiliu nu trebuie să fie divizat. Nu mai există un motiv astăzi pentru ca să, pentru a se lua acțiune împotriva Iranului, Corei, uh, Republicii Democrate, Congo și așa mai departe. Acest moment este semnificativ și dintr-un alt motiv. O prima revizuire a metodelor de lucru ale acestui Consiliu au fost, uh, a fost făcută. La fel ca și colegii mei, sunt uh, dezamăgită de faptul că Consiliul nu a uh, luat în considerare concluziile acestei revizuiri. Cel puțin independența Comisarului pentru Drepturile Omului nu a fost uh, pusă în, peri în pericol, iar acesta este o realizare având în vedere condițiile actuale. În orice discuții viitoare cu privire la munca Consiliului, Uniunea Europeană trebuie să poată crea alianțe și să, ia, să intre în contact cu alți parteneri, dar trebuie și să asculte și să fie dispusă să facă, să ajungă la compromisuri. Salutăm prezența doamnei înalt reprezentant la uh, reuniuni. Vă salut pentru, acest, uh, drept, pentru această prezență și pentru prezentarea foarte impresionantă făcută acolo. După crearea uh, directoratului pentru uh, drepturile omului la Serviciul European de Acțiune Externă, Uniunea Europeană va juca un rol foarte important în politica pentru drepturile omului la nivel mondial. Munca acestui directorat trebuie să fie integrată în toate politicile de acțiune, de uh, politicile externe ale Uniunii Europene. Mulțumim, doamne Hautala, în numele GUE. Pentru un minut și jumătate dăm cuvântul domnului Meyer. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Ashton, ați uh, început mandatul dumneavoastră într-o perioadă de mare sturnări, a perioada în care avem criza energetică, criza economică, financiară, alimentară și acum avem și o revoluție arabă. Cred că e foarte dificil pentru dumneavoastră să imprimați o orientare generală, fundamentală, cât uh, vrem, vreme discutăm de um, uh, răsturnarea pieței noastre care a fost uh, angajată într-o uh, avalanșă creată de criza financiară economică, o criză din care încă suntem departe de a fi ieșit. Este foarte dificil în aceste condiții să oferă orientare pentru întreaga umanitate. E o problemă care de altfel ne preocupă pe noi toți. Numai că în ce privește instrumentalizarea drepturilor omului de către Uniunea Europeană în relația noastră cu vecinii noștri, aici uh, Eh, cred că nu ne mai putem sustrage unei formulării unei poziții fundamentale. Dumneavoastră sunteți responsabilă de eh, politica externă a Uniunii Europeană și și uh, uh, sigur că la noi uh, se pune mai mult accentul pe drepturile omului decât în Tunisia sau în Libia. Um, Gaddafi, Netanyahu, Netanyahu și alții nu au fost mari luptători neapărat pentru drepturile omului. Drepturile omului trebuie respectate peste tot, acolo unde avem pact de asociere cu un stat sau altul. Mulțumim, domnule Mayer. Acum, în numele Europei Libertății și Democrației, domnul Salvracos, un minut. Vă mulțumesc. Nu am să spun că suntem ipocriți de-a dreptul, dar am să spun că uneori ne contrazicem singuri. Întreaga filozofie internațională, uh, discursurile care um, se țin peste tot în această lume, recunosc că drepturile omului sunt universale și așa mai departe. Dar tot noi și toate acele persoane binevoitoare spun că drepturile omului sunt încălcate în mai bine de jumătate din țările de pe această planetă. Se uh, comit chiar crime, crime împotriva uh, umanității. Eu mă bucur când au loc sesiuni atât de lungi la Geneva și sper uh, Sper din tot sufletul că, având în vedere um, actualitatea, uh, evenimentele recente, cu ocazia acestei sesiuni, se iau uh, hotărâri fundamentale. Eu sunt uh, jurist de profesie și pentru mine, respectarea drepturilor omului este un fel de a trăi, nu este ceva ce putem impune din exterior și cred că ar fi bine ca și politica noastră să fie mai substanțială din acest punct de vedere. Vă mulțumesc, domnule Salavracos. Acum dăm cuvântul celorlalți oratori și acum începem cu doamna Vaidele pentru două minute. Stimați colegi, doamna Ashton, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului este o platformă unică internațională menită să promoveze drepturile omului în întreaga lume. Sarcinile sale sunt complexe și semnificative. Acest Consiliu a făcut foarte multe lucruri pozitive inclusiv decizii, decizia cu privire la Libia, însă de multe ori a fost criticat pentru lipsa rigurozității politice și lipsa uh, rapidității în acțiune. Este esențial să se creeze, să aibă loc o revizuire a activității acestui Consiliu. Consiliul a uh, generat mecanismele uh, operării sale. Trebuie să poată face problemelor pe termen, termen lung, cum sunt cele din Belarus, Iran și așa mai departe. Însă, în același timp, Președintele intre, întrerupe. Puteți vorbi puțin mai rar, spune președintele, pentru că interpreții vă urmăresc cu greutate. Uh, activam dialogam starpa... Da, mulțumesc. După cum spuneam, membrii Consiliului ar trebui să mențină un dialog activ, inclusiv în timpul pauzelor dintre sesiuni. Politica grupurilor de țări ar trebui eliminată, pentru că începe să, fie o, uh, începe să domine activitățile Consiliului și uh, subminează autoritatea și credibilitatea politică a acestuia. În al doilea rând, Consiliul ar trebui să aibă un dialog mai activ cu societatea civilă și ONG-urile și, în al treilea rând, aș dori să subliniez nevoia ca Uniunea Europeană să aibă un rol mai activ în uh, Consiliul pentru Drepturile Omului unde să încerce să vorbească pe o singură voce. Deci fac apel uh, la înaltă reprezentantă ca să prezinte foarte clar poziția Uniunii Europene. Uh, pe de altă parte, zic că și noi trebuie să primim informații și mai ales sub Comisia pentru Drepturile Omului în legătură cu uh, activitatea ONU. Sigur, noi trebuie să promovăm uh, un, pro, un proces pașnic al schimbărilor democratice în uh, Orientul Mijlociu. Trebuie să încercăm să oprim proliferarea radicalismului care poate submina securitatea internațională și de aceea misiunea în Egipt ar trebui urmată de alte misiuni în țările din Orientul Mijlociu, unde uh, extremiștii au fost încă și mai agresivi și uh, situația politică încă și mai complicată. Mulțumesc și acum pentru două minute. Are cuvântul domnul Leichtfried. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă înalt reprezentant, dragi colegi, drepturile omului, egalitatea sunt principii mult prea importante pentru noi, astfel încât să nu ne putem permite să se joace lumea cu aceste principii și să se discute numai în funcție de interesele uh, unor state, indiferent cât de importante sunt aceste interese. Este nevoie deci de o implicare puternică din partea noastră și este extrem de important ca problemele de drepturile omului să fie gestionate de către comunitatea internațională cât mai repede. Consiliul ONU pentru drepturile omului se află așadar pe drumul cel mai bun în această direcție. S-a văzut că în Tunisia misiunea a reușit și în Egipt la fel. Și acum faptul că Libia și-a pierdut uh, locul în Consiliul, de, uh, în Consiliul pentru Drepturile Omului din uh, cadrul ONU este un lucru bun. Aceste misiuni, rezoluții sau alte măsuri care sunt duse la bun sfârșit sunt într-adevăr foarte importante, dar trebuie să fie și aplicate, așa cum ați spus dumneavoastră, doamnă înalt reprezentant. Cred că Uniunea Europeană ar putea de aceea să contribuie și mai bine la aceste obiective. Este important însă ca ONU să accepte că situația Uniunii Europene s-a schimbat după tratatul de la Lisabona. Nu mai suntem aceiași ca înainte și vreau, doamnă înalt reprezentant, să vă adresez o rugăminte și anume ca mai ales cei care întotdeauna s-au uh, dat drept prietenii noștri și care, pe care noi îi considerăm ca prietenii noștri, mai ales uh, cei pe care îi considerăm atunci când e vorba de politica comercială, să-și amintească și acum că sunt prietenii noștri și nu să lase ca la votul din septembrie Uniunea Europeană de izbeliște. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Leichtfried, și acum are cuvântul pentru un minut domnul Görens domnule președinte. În această dezbatere subliniem din nou importanța tratatului Domnule Gerenz, vă rog, aprindeți-vă microfonul, spune președinte. Nu se aude nimic, spune președinte. Vă rog, continuați atunci. Voi, reia, voi relua atunci. În această dezbatere subliniem din nou importanța tratatului în legătură cu drepturile egale în politică. Din păcate, în practică, nu se întâmplă așa. De ce nu reușim ca drepturile omului să fie incluse în prevederi de a doua generație, la fel de obligatorii ca cele de prima generație? de, începând cu Revoluția franceză, drepturile omului sunt bine codificate și asigură pacea socială. Nu trebuie să fim fataliști. Uniunea Europeană are o serie de instrumente uh, și poate să se folosească de greutatea sa pentru a schimba un text care nu conține suficiente prevedere în ceea ce privește drepturile sociale. Mulțumim, domnule Gărâns. Are cuvântul un minut domnul Migalski. Dziękuję bardzo. Pani komisarz, ja się przyznam... Mulțumesc. Doamnă comisar, recunosc că nu am fost un partizan hotărât dumneavoastră, dar trebuie să recunosc acum că sunt surprins agreabil de cel puțin trei elemente de intervenția dumneavoastră și doream să vă uh, aduc laude. În primul rând, ați pus accentul pe aspectul general al drepturilor omului. E adevărat, suntem de acord uh, fie că la Paris, în Libia, în Rusia, Iran, acest aspect general trebuie să prevaleze și mă felicit că suntem de acord. În al doilea rând, Ați subliniat uh, că lupta împotriva intoleranței religioase este o luptă care trebuie purtată. Și Parlamentul European întotdeauna uh, este în primul plan al acestei lupte. Și din nou mă felicit, doamnă, că am regăsit aceste elemente în cuvântarea dumneavoastră. În al treilea rând, sunt membru al delegației cu, pentru contactele cu Bel, Belarusul și uh, e bine că ați subliniat posibilitatea de a interveni în uh, chestiunile uh, legate de încălcarea drepturilor omului în Belarus. Și îmi pare bine că susțineți acțiunea Consiliului Regional. Mulțumesc și acum pentru două minute are cuvântul domnul Mitchell. President, uh, I... Stimate domnule președinte, salut ocazia pe care o am de a participa la această dezbatere și aș dori să spun chiar de la început că apreciez briefingul care a fost în, organizat ieri de doamna înalt reprezentant în legătură cu Libia. 6 milioane de evrei au fost uh, uciși în timpul celui de-al doilea război mondial numai în Europa. În perioada interbelică, 60 de milioane de europeni au fost uciși, lăsând uh, la o parte toți ceilalți care au murit în alte părți ale lumii. Având în vedere părerea Economist Magazine, care a, fost, uh, care a publicat un articol de curând, 100 de milioane de femei este deficitul pe care trebuie să îl, cu care ne confruntăm din cauza avorturilor, avorturilor uh, pe care femeile sunt obligate să le facă. Ieri a fost Ziua Internațională a Femeii și uh, ieri nu s-a vorbit despre acest lucru. Când însă se va termina odată cu uh, această corectitudine politică, astfel încât să putem să vorbim lucrurile pe nume și să nu ne întoarcem privirea de la ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. De multe ori am, am discutat despre multe din aceste aspecte și ca acest Parlament trebuie să-i fie rușine pentru că deputații trebuie să se opună în fine avorturilor obligatorii. Trebuie să vă spun că sunt, mi-e greață de atâta corectitudine politică care nu permite o dezbatere, de exemplu, pe o temă atât de dificilă, o dezbatere plină de respect, o dezbatere în care să se poată exprima păreri diferite. Aș vrea să știu din partea înaltei reprezentante dacă dorește să vorbească cu ONU, să adreseze ONU această problemă și să discute pe această temă. Pentru că mi se pare că atitudinea Curții pentru Drepturile Omului de la Strasburg, CEDO, care sigur nu este o instituție a Uniunii Europene, mi se pare deci că atitudinea acesteia este câteodată incredibilă. Când o să reușim în fine să discutăm aceste aspecte? De ce nicio femeie ieri nu a ridicat problema celor 100 de milioane de oameni care, de femei care au murit numai din cauza că au fost femei? Este o eroare gravă și cred că Parlamentul ar trebui să se ia în serios și să discute și despre aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mitchell. Doamna de Kaiser vrea să vă pună o întrebare. Acceptați o întrebare din partea dumneavoastră? Doamna de Kaiser, aveți cuvântul. Cher coleg, uh... uh Domnule coleg, în timpul zilei, zilei internaționale a femeii, poate nu ați remarcat că în raportul doamnei Nedelceva, uh, problema avortului nu a fost tabu, a fost uh, dezbătută și votată în mod democratic. Nu este un tabu, este vorba de democrație. Domnule președinte, știu care este poziția doamnei de keyser și o respect, eh, însă ea nu îmi respectă opinia mea. Noi trebuie să avem respect unii pentru ceilalți, să ne ascultăm unii pe alții și să ajungem la concluzii. Nu am auzit ca nimeni din partea socialiștilor sau liberalilor să ridice în acest parlament problema abort- avorturilor bazate pe gen ei au respins o rezoluție în acest Parlament care uh, își propunea să nu financeze acest infanticid. Și este rușinos pentru cei care au susținut propunerea respectivă. Uniunea Europeană presupune unitate în diversitate. Mulțumesc, domnule Mitchell. Are cuvântul acum un minut doamna Copa. Uh, sí. Just, just a I think, I, think you are... Cred că intervenția dumneavoastră a ridicat alte întrebări. Acceptați o nouă întrebare, domnule Mitchell? Vă rog. Uh, President... Uh, Mulțumesc. Domnule președinte, doamnă înalt reprezentantă, dragi colegi, sigur că respect punctul de vedere al domnului Michel <clears throat> și consider că, precum majoritatea sau chiar toți membrii Parlamentului European, deplâng și eu faptul că, într-un număr de societăți din această lume, fetul și de sex feminin sunt avortați cu consimțământul mamei sau nu. Cu toate acestea, mi-e teamă că amestecând această problemă cu problema libertății de reproducere, nu faceți decât să uh, aruncați încă și mai multă neclaritate. Problema se limita la faptul că și de sex feminin sunt avortați. Și așa, poate, dacă ne limităm la acest lucru, poate că am putea mai ușor ajunge la un acord asupra acestui subiect. Domnul Michel, mulțumesc uh, colegii mele, domnule președinte cred că dacă am respectat mai mult poziția celuilalt și am încercat să ajungem la o poziție comună, am vedea că putem face foarte multe pentru a obține rezultate concrete. Deci haideți să fim mai deschiși la minte. Nu știu cum a putut Parlamentul să respingă un, a, un amendament împotriva acestui avort constrâns. Haideți să vedem cum putem opri uh, acest avort bazat pe gen. Haideți să, poate că avem, uh, poate putem avea mm, divergențe în alte domenii, dar în zona avortului uh, e clar uh, care este problema și sunt fericit să facem o dezbatere. Nu sunt o fosilă din trecut. Sunt gata să discut cu fiecare dintre dumneavoastră și putem avea o discuție în contradictoriu, dar respectoasă. Mulțumesc! Haideți să, haide să lăsăm aici discuția. Doamna Copa, acum pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamna Ashton. În acest an, Consiliul pentru Drepturile Umane se va referi la uh, Africa de Nord și uh, la lumea arabă. Ei, avem multe de învățat de acolo. Noi, europenii, trebuie să fim la înălțimea situației și avem ocazia să facem o adevărată evaluare în cadrul Consiliului, pentru că pentru ca Consiliul să-și îmbunătățească propria metodă de lucru, dar și pentru a susține rolul său în apărarea drepturilor omului în lume și uh, independența sa. În această fază de schimbări istorice în regiunea noastră, universalitatea drepturilor omului e un concept din ce în ce mai actual. Însă, în paralel, toate organismele internaționale trebuie să evite să utilizeze Uh, măsuri diferite când uh, e vorba de apărarea drepturilor omului. Trebuie să fim coerenți, trebuie să fim drepți. Salutăm recenta adopția rezoluției care condamnă încălcările drepturilor omului în Libia. Însă ar trebui să avem și noi o poziție dură, uh, având în vedere ce se întâmplă și în teritoriile ocupate din Palestina. Mulțumesc, doamnă Copa, și acum are cuvântul doamna Esaia. <coughs> ilmaista tunnustukseni herra mitchellin Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Permiteți-mi, vă rog, să mă refer și eu la ce a spus domnul Mitchell. Dreptul fundamental al oricărei ființe umane, fie că este băiat sau fe- fată, este să vadă, să vadă lumina zilei, să poată să se nască. Și este pentru prima dată că procedurile acestea sunt criticate. Uh, Consiliul ar putea însă să aibă un rol mult mai important în promovarea drepturilor omului. Din păcate, însă, se vorbește cu dublu limbaj. Pe de o parte, se politizează anumite chestiuni în excesiv și, pe de altă parte, este strigător la cer să vedem cum se derulează situația, de exemplu, evenimentele din Libia și vedem cum reacționează Consiliul ONU. La același lucru s-a întâmplat și cu Iranul și cu Sudanul și așa mai departe. Întrebarea este dacă față de aceste țări există o atitudine specială, oare trebuie de asemenea să ne întrebăm în ce măsură comunitatea internațională se află de fapt într-un blocaj în momentul de față, mai ales în ceea ce privește o atitudine clară față de Libia. Am uh, constatat de asemenea că două treimi din rezoluțiile care au fost înaintate pe tema Israelului și în, pe tema Orientului Mijlociu uh, s-au referit la faptul că Israelul este singura democrație în această regiune și Consiliul ONU însă nu a discutat în niciun fel situația femeilor în țările arabe. Deci, activitatea Consiliului pentru Drepturile Omului uh, din cadrul ONU nu are greutatea care trebuie. Mulțumesc. Care cuvântul acum în minut și jumătate, domnul Obiols. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să reiterez ceea ce deja au spus colegii mei, cu toate că sunt lucruri importante. Aș dori doar să notez că în timpul acestei perioade de sesiune a Consiliului, care are loc într-o perioadă extrem de semnificativă, participarea baronesei Ashton este binevenită. Sper că va fi un pas înainte pentru ca Uniunea Europeană să aibă o poziție mult mai coerentă și mult mai vizibilă. Să avem o poziție comună în legătură cu toate temele legate de drepturile omului și să constituim coaliții în Consiliu cu state, cu alte state, cu actori non-statali pentru a înregistra progrese reale în acest domeniu în care este nevoie de foarte multe schimbări. Uniunea Europeană va putea să uh, își impună uh, viziunea sa în legătură cu drepturile omului și știu că cu toții vom putea să ajungem la rezultatul pe care ni-l dorim. În trecutul recent am abolit sclavia și în același fel am dorit să abolim Uh, pedeapsa cu moartea la nivel universal. Vă mulțumesc. Cu minut și jumătate, domnul Iacolino. Mulțumesc, domnule președinte. E clar că inviolabilitatea drepturilor omului e esența oricărei societăți care se nutrește din valori democratice. De aceea, Consiliul Drepturilor Omului, care va avea loc la Geneva, trebuie să aibă priorități foarte precise E clar, lupta împotriva discriminării în diversele sale forme de rasă, sex, religie, orientare politică, apoi uh, protecția minorităților ca și uh, protecția categoriilor vulnerabile ale populației. Contextul în care se desfășoară Consiliul este unul deosebit de delicat Uh, evoluțiile din Africa de Nord și mai ales din Libia, cunoscute tuturor, sunt cunoscute tuturor. Astăzi am asistat la o dezbatere uh, îndelungată cu intervenții de valoare din partea doamnei Ashton. Însă există o problemă Există și un tratat uh, de la Lisabona care ne sugerează că trebuie să recunoaștem încă și mai puternic drepturile omului. Trebuie să dăm dovadă de fermitate, de solidaritate, acestea să fie liniile directoare ale unor uh, acțiuni concrete și mm, hotărâte pentru ca libienii, pentru că libienii, egiptenii, uh, tunisienii doresc să rămână în țările lor. Dar pentru asta trebuie să acționăm rapid. Uh, aș face și o întrebare, aș adresa o întrebare doamnei Ashton și aș face o reflexie în cuvântarea sa a avut cuvinte de apreciat, dar am văzut o discriminare, cea care privește religiile. Oarecum, ținând cont că violențele cele mai sângeroase în ultima vreme s-au înregistrat împotriva creștinilor, oarecum de, în intervenția dumneavoastră nu v-ați referit la uh, ura împotriva creștinilor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Iacolino. Și acum trecem la procedura cash de Are cuvântul pentru un minut? Da, Nicolae

Gaddafi, care a guvernat timp de 42 de ani, nu a dat dovadă de nicio respectare a drepturilor omului și am văzut acum care sunt consecințele culturii de violență a regimului de teroare pe care se baza. Însă nu este bine să vorbim numai de Libia, pentru că la fel se încalcă drepturile omului și în alte state membre, în membre în Consiliul de Drepturile Omului, Uganda și altele, de exemplu, unde se persecută homosexualii iar Iran uh, nu a, a fost aproape uh, gata să preia președinția Consiliului pentru Egalitate uh, pentru Femei. Același lucru ce se întâmplă și cu Israelul, trebuie să vedem. Eu propun de aceea că acest Consiliu, de fapt, vorbește despre drepturile omului doar la nivelul ONU și ar trebui de aceea să încercăm să înțelegem mai întâi contradicțiile care au loc în cadrul acestei organizații prin faptul că se tolerează aceste violențe și brutalități din partea unei uh, guverne. Mulțumesc, domnule Tenoc, spune președintele și acum un minut are cuvântul domnul Stevens. Very much, President and Baroness. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Baroness Ashton, nu ați răspuns întrebării colegului meu Uh, în dezbaterea de la Iran. Există 3400 de oameni uh, într-o tabără închiși care suferă torturi psihologice. Este o încălcare de drepturile omului. Noi acordăm 1,2 uh, miliarde de, do- de dolari, de euro, mă scuzați, pentru reconstrucția Irakului, dar de fiecare dată când avem o declarație cu largă majoritate aici, ignorăm uh, sunt de pur și simplu ignorat de către guvernul irachian și de către iranienii care uh, exercită uh, torturi psihologice asupra oamenilor din tabăra Ashraf uh, cu propagandă care tună zi și noapte, interzic accesul la spitale uh, oamenilor bolnavi, oamenilor care mor de cancer și de ce nu spunem odată încetați sau nu vă, mai, nu vă vom mai da bani și nu veți mai primi niciun fel de ajutor de la noi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Stevenson. Și are cuvântul acum pentru un minut? Doamna Dodds. Uh, President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o întreb pe înaltă reprezentantă dacă în lumina evenimentelor care au loc acum în Libia și uh, șocul pe care îl uh, declarăm în legătură cu încălcarea drepturilor omului în Libia, ați susține cauza celor din Regatul Unit care au rude, prieteni sau cunoștințe care au fost uh, ucise de teroriști susținuți de colonelul Gaddafi și uh, regimul său ucigaș din Libia. Și da, ați susține un uh, nou regim care a re- reieșit după conflict, conflictul din Libia. Și președintele, ultima intervenție, domnul Sara Franca, un minut. Gracias, señor presidente. Eh, în cadrul dezbaterii pe care o purtăm acum cu privire la situația drepturilor omului în lume și în legătură cu dezbaterea anterioară, doamnă Ashton, aș dori să vă adresez următoarea întrebare. Sunteți de părere că, în vederea circumstanțelor cu care se confruntă anumite state din nordul Africii și a regiunii respective, ar fi oportun ca o delegație a Uniunii Europene să fie deschisă în Iran? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna înalt reprezentant. Thank you very much, Mr. President. And again, a very interesting... Mulțumesc, domnule a fost o dezbatere foarte interesantă, s-au evocat foarte multe subiecte, părerile au fost foarte aprinse aici. Vreau în primul rând să vă mulțumesc tuturor pentru energia și pasiunea investită în această dezbatere. Mă gândesc că sunt trei ani de când a fost uh, publicat raportul doamnei Andrichiene în legătură cu dezvoltarea acestui Consiliu al ONU pentru drepturile omului și rolul uh, Uniunii Europene și rezoluția care a fost votată de la, acea, de la acest raport a fost votată acum trei ani și vreau să-i mulțumesc doamnei în legătură cu uh, comentariile privitoare la munca noastră a Serviciului de Acțiune Externă și uh, la începutul activității noastre și mă bucură că doamna Hautala, de asemenea, se va deplasa, va, face, va lua parte la sesiunea Consiliului, e foarte important uh, pentru că dânsa dispune de multe cunoștințe, este o expertă și e bine că poate participa. De asemenea, sper că va susține eforturile noastre de a ne asigura că lucrările Consiliului Bine, aici au fost multe critici, dar sper că se va îmbunătăți și cred că toți am încercat să facem uh, revizuirea cât mai puternică posibil. Bun, poate n-am obținut uh, tot ce am dorit, dar acum uh, vedem că se, transferă, se, se va transfera la New York, o parte din discuții se vor transfera acolo. Și e bine că parlamentarii lucrează împreună cu noi. Am încredere în puterea doamnei Hautala în insistența domniei sale. Doresc uh, să răspund uh, câteva întrebări care mi-au fost aici adresate. Ce, începând cu uh, întrebarea domnului Howitt. Congo, da, suntem în favoarea unei rezoluții puternice și ar trebui să există un mandat specific în situația asta, în legătură cu Goldstrom. Da, încercăm să găsim o soluție consensuală și cu Pakistanul Sigur, pe data de 5 eh, martie am făcut un demers în legătură cu articolul 40. În legătură cu eh, întrebările legate de eh, libertatea de cult, vreau să spun că, da, am vorbit de aceste tragedii teribile care le-a căzut victimă comunitatea creștinilor peste tot în lume s-au întâmplat. Eu cred că noi respectăm dreptul la cult, la religie, la credință oricare ar fi acea credință și e important să continuăm să uh, declarăm acest lucru cât mai clar posibil. Când vedem uh, aceste atacuri teroriste împotriva oricărei religii ar fi ea, inclusiv cea creștină. Uh, și mă voi întâlni cu un grup de europarlamentari pentru a continua discuția. Am spus deja că încă din această sesiune a ONU încercăm să facem ceva, pentru că este un subiect foarte important. Încerc Scuze că n-am uh, răspuns legătură cu uh, tabăra Ashra, uh, dar cred că avem 3.000 de oameni, 3400 de oameni acolo, cifrele variază, dar ne aflăm în contact cu ONU, care trebuie să știe foarte clar ce se întâmplă acolo. Mi se spune că nevoile de bază sunt respectate, sunt probleme, după cum dumneavoastră știți foarte bine, domnule Stevenson, în găsirea unei soluții, dar sunt și conștientă de diversitatea opiniilor pe care le auzim în legătură cu această problemă. Însă, domnul Stevenson are perfectă dreptate că trebuie să ne asigurăm că drepturile oamenilor nu sunt încălcate și că sprijinul uh, uh, umanitar este acordat. Și știu, uh, există, declara, <clears throat> există rapoarte săptămânale pe care eu le cunosc uh, și am contacte cu guvernul de acolo și încercăm să rezolvăm problema în modul cel mai pozitiv cu putință. De asemenea, sunt de acord cu importanța de a avea o delegație puternică la Geneva. <clears throat> Din nou, doamna Hautala s-a referit la acest lucru că s-a numit un, o nouă șefă delegației, eh, eu am avut discuții, convorbiri cu echipa la Geneva și am împărțit eh, delegația în două, deci o parte se poate concentra pe problemele eh, de la Organizația Mondială a Comerțului și cealaltă se poate concentra mai mult asupra agențiilor ONU. În conversațiile mele în legătură cu acest subiect spun totdeauna foarte clar că trebuie să ne gândim mai creativ în legătură la modul în care operăm noi la Geneva, că trebuie să avem alianțe în legătură cu drepturile omului, să putem vorbi cu partenerii din întreaga lume, uh, unde să avem uh, solicitări comune și să facem cauză comună pe subiectele importante și sper că vom reuși să facem progrese în următoarele săptămâni și luni. Și dacă mă îngăduiți, în final, vă spun că m-a impresionat ce a spus domnul Salavracos când a spus că drepturile omului reprezintă un mod de viață. Și eu cred că uh, are dreptate. Eu le uh, descriu foarte simplu. Ca drepturile omului să uh, ți se aplice, e simplu, trebuie să fii o ființă umană. Nu trebuie să se aplice alte criterii. Și în tot ceea ce facem e important să nu uităm acest lucru, acest adevăr foarte simplu, de bază stimați membri ai Parlamentului, uh, sunt multe probleme legătură care nu suntem de acord, multe probleme care ne înflăcărează, dar capacitatea de a putea să le dezbatem și să le punem în uh, centrul acțiunii noastre uh, este absolut esențială pentru protecția drepturilor omului. Apoi, încă n-am luat nicio decizie în legătură cu o delegație în Iran. E parțial o problemă de resurse, dar sigur că vă voi ține la curent cu situația. Între timp, vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere și vă asigur că facem tot ce putem pentru ca uh, acest Consiliu al Drepturilor Omului să fie cât mai eficient posibil și, uh, lucru și mai important, să reprezinte Parlamentul European și Uniunea Europeană în probleme legate de protecția drepturilor omului cât mai eficient voi putea eu. Mulțumesc. Domnule Salafranca, a cerut cuvântul. No, no he entendido muy bien eh, la respuesta de la señora Ashton. Nu am înțeles foarte bine răspunsul doamnei Ashton. Nu știu dacă a spus că în întrebarea mea în legătură cu oportunitatea deschiderii unei delegații Uniunii Europene în Iran uh, este una care este o oportunitate care poate fi abordată mai târziu sau poate să este o problemă încă în discuție. Bineînțeles, domnule Sala Franca, există două probleme. Două probleme, una care ține de resurse și, în al doilea rând, trebuie luată o decizie, trebuie să fac o propunere pentru deschiderea unei delegații, Comisiei, uh, Consiliului pentru Afaceri Externe și Parlamentului. Nu am avut până acum nicio discuție în acest sens angajamentul meu cu Iranul ține de convorbirile legate de uh, energia nucleară. Am primit șase propuneri de rezoluție pentru această dezbatere și votul va avea loc mâine la ora 12.